se constată valabil acest mandat. Domnul Eriksson a fost nominalizat membru al guvernului suedez. Îl felicităm pentru numirea sa. Parlamentul constată vacantarea uh, <clears throat> poziției sale, începând cu data de 25 mai.